Am procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată. Uh, the floor goes to the report. Raportoarea are cuvântul, doamna Geringer. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm acum într-un moment foarte important pentru că vom vota raportul meu. Procesul a început cu peste un an în urmă. Acum suntem deja la a treia președinție a Consiliului care discută informal raportul meu și propunerile de modificări făcute de Parlament. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, tuturor celor care au depus amendamente. Foarte multe dintre amendamentele acestea au îmbogățit conținutul documentului și l-au simplificat, ceea ce este unul dintre obiectivele noastre. În ceea ce privește numele regulamentului, valoare redusă, cererile cu valoare redusă, au, a fost o formulare controversată pentru că small înseamnă diferite lucruri, are diferite sensuri, mărunt de însemnat, în diferite uh, limbi. Până la urmă, cred că colegilor le convine numele acesta. Este vorba de cereri uh, cu valoare de până la 10.000 de euro. Eu v-aș ruga să, stabiliți, să respectați compromisurile pe care le-am stabilit. Fără acestea, toată munca noastră este inutilă. Deci vă rog frumos să votați așa cum ați promis și, în concluzie, mulțumesc mult, haideți să trecem la vot. Uh, we begin the vote. Haideți să începem votul. Amendment 87. 87 pentru, împotrivă, abțineri, Se adoptă, se adoptă. <coughs> Amendamentul 88 pentru,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 We are voting op option one. Mrs. Hannibal, we are... Votăm opțiunea 1. Doamna Hannibal, vă așteptăm. You're not voting, okay. Uh, I close the vote. Am închis. S-a închis votul. Rejected. Rejected. Se respinge. 88 pentru împotrivă Abțineri se adoptă. Treizeci și patru pentru, împotrivă, abțineri, verificăm mai bine. I open the vote. S-a deschis votul. I close the vote. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Bine, s-a deschis votul. Suntem la amendamentul 6. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 Abțineri. Se respinge, cred, dar haideți să verificăm. 67. Se a închis votul. Se respinge. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă 69 pentru împotrivă abțineri se respinge 70 pentru împotrivă Abțineri. Se respinge. 72. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 75. Pentru. Împotriva. Abțineri Verificăm. La 75. Am închis votul. Respins. Trecem la unsprezece pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Aș zice că e respins, dar mai bine verificăm. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotriva, abțineri, respins. 79 pentru, împotriva, abțineri, respins. 80 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotriva, abțineri, respins. Putem verifica, da, la 81, deci, închid votul și a fost respins. doi pentru, împotriva, abțineri, respins, 83 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 12 pentru, Împotriva. Abțineri. Cred că a fost respins, dar am să verific. 12, da? Se adoptă. 85 uh, in favor. 85 pentru, împotriva, abțineri, respins. 84 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 92. Nouăzeci doi pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum trecem la 16 pentru Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins, dar mai bine verificăm. Da, a fost respins. 18. Pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. 21 pentru, împotriva, abțineri, respins. 20 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 1 totuși. Da, a fost respins. 22 pentru, împotriva, abțineri, respins, nu, adoptat, mă iertați, 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Douăzeci și șapte pentru împotriva abțineri se adoptă 28 pentru împotriva abțineri se respinge. Acum avem uh, raportul în întregime pentru împotriva mai iertați, trebuie să votăm uh, pe care electronică Two people not voting. One, one more, okay. Încă un vot. And it has been largely adopted. Uh, Se adoptă cu o majoritate amplă. Acum votăm uh, rezoluția tot pe cale electronică. Is been adopted se adoptă decizia de a începe negocierile cu Consiliul pe calea electronică, de asemenea. Încă un vot. Da, se adoptă. Yeah. May I congratulate the rapporteur. Felicităm uh, raportorul și trecem la votul privind uh, parteneriatul transatlantic. Domnul Vos dorește să ia cuvântul. Um, zunächst einmal, um... Înainte de toate, Aș dori să-mi cer scuze pentru întreaga procedură care s-a petrecut. Ca să mă exprim frumos, lucrurile nu au mers optim și, după părerea mea, asta a fost și din cauza Paștelui și a săptămânii de circumscripție de după Paște. Cred că se atinsese limita chefului pe care îl aveau toți uh, să se mai întâlnească, să mai discute uh, într-un context instituțional. Eu am încercat să discut la telefon, să mai obțin niște compromisuri, dar date fiind uh, pozițiile destul de diferite, până la urmă acest lucru nu a fost posibil sau a fost posibil numai într-o măsură restrânsă. Uh, de aceea, mie personal mi se pare păcat că nu am reușit să creăm aici ceva care ar fi putut să ne permită progresul, dar situația este așa cum este și aș dori în legătură cu procedura să vă mai spun ceva. Deci, și anume că nu a fost optimă și fiecare avea altceva mai bun de făcut. Îmi cer scuze și sper să nu se mai repete această situație. Doamna Regner. Vă mulțumesc. Eu aș dori să mai adaug ceva. TTIP este cu siguranță un uh, subiect foarte fierbinte pe plan politic care atrage și strânește poziții foarte diferite. Eu aș vrea să uh, spun în apărarea colaboratorilor noștri că au trebuit să facă niște liste pe baza unor amendamente care au venit al naibii de târziu. Noi la comisia noastră avem un gentleman's agreement și anume încercăm cu 24 de ore înainte de vot să ne asigurăm că lista de vot e pregătită. Știu că sunt diferite grupuri politice care au uneori motive întemeiate să trimită amendamentele târziu, dar eu vă rog frumos alte, alte date să respectăm acest termen, pentru că altfel unii trebuie să lucreze în tura de noapte și um, e cam greu. Vreau să atrag atenția tuturor, inclusiv grupului meu politic, să rămânem la ceea ce am negociat ca să nu uh, mai fie necesară această muncă suplimentară inutilă de altfel, care s-ar putea face mai ușor. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care au muncit până în ultima secundă la această listă de vot. Aș vrea să vă spun că la lista de vot sunt câteva lucruri care nu sunt chiar așa. La amendamentul 9, de exemplu, acesta nu este compatibil. Nu vreau să vă spun acum tot, dar uh, la vot o să încerc să vă atrag atenția. Deci, amendamentul 9, apoi amendamentul 76 nu este compatibil cu 74 și la fel la 79 la votul pe părți. Poate că atunci domnul președinte va putea să atragă atenția, să anunțe ce nu e chiar ca pe listă, dar uh, o, o să încerc și eu să vă atrag atenția. Mulțumesc mult. Uh, Mrs. Hautala. Wanted to give a, a kind of an explanation of vote. Voiam să dau explicația votului. În primul rând, mi se pare de înțeles că este o sarcină dificilă pentru raportor și din cauza vacanței de Paști. Pentru grupul nostru este clar că există argumente juridice clare împotriva acestui mecanism de rezolvare a litigilor între stat și investitori și cred că votul final va depinde de cum rezolvă avizul această problemă. Dacă mecanismul IDS este uh, șters, atunci uh, vom vota pentru, dacă nu împotrivă, dar ar fi bine ca Comisia să ceară un studiu de fezabilitate pentru acest mod de a rezolva litigilor, uh, Vă mulțumesc. Trecem acum la vot. Amendamentul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mai bine să verificăm. Se adoptă. 29. 31. Trecem la 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mai bine verificăm. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Mai bine verificăm. adoptă. Patruzeci și trei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Să verificăm. n-a părut chiar așa la început, se adoptă. 42 pentru împotrivă. Să verificăm. Se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 5, 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm. A votat toată lumea care dorea să voteze? Bine, am închis votul. Se adoptă. 52 pentru împotrivă să verificăm. Se adoptă. 53 53 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se adoptă. trecem la I'm sorry, Avem o problemă pe lista de vot. we are at, 33. Uh, Suntem la 33. Pentru. Suntem la 33 pentru. Suntem la amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 33. Se adoptă. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 62 pentru împotrivă abțineri se respinge. Să verificăm. Amendamentul 62. Se respinge. Compromisul 8 pentru împotrivă abțineri se respinge. bine să verificăm. Da, se respinge. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 65. Se adoptă. Amendamentul 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm? Da. Verificăm numărul 70. se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum urmează 74. 74 nu este compatibil cu 76. Nu este, nu este incompatibil nu este compatibil, de fapt. Votăm 74 acum. Întâi 74. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Să verificăm. Se respinge. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm 72. Da, se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Să verificăm. 76. Se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Se adoptă. 77. 78, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Optzeci unu. Se adoptă. Doamna Regna. Mulțumesc. Aici, pe lista de vot, la început uh, scrie split, deci partea întâi până la incorporated in TTIP, partea a doua de la this should până la sfârșit. Uh, it, has fallen 79 if 79 a devenit caduc. Dacă vorbim despre același amendament, suntem la 79. Asta a devenit caduc. Da, mulțumesc foarte mult. E clar acum. Optzeci și doi. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Verificăm. I'm sorry. Adopted. Sorry. Se adoptă. 83. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 70 și 8 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, respins. 92 pentru, împotriva, abțineri, respins. 94 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm 94. se adoptă. Nouăzeci și șase. pentru împotriva verificăm se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 acum pentru 98, da? împotriva abțineri respins. Verificăm. A fost respins. 103 pentru împotriva, obțineri, se adoptă. 105 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 107 pentru, împotrivă, verificăm, respins, 108 pentru, împotriva, abțineri, respins. 109 pentru, împotriva, abțineri, respins. 110 pentru, vreți să verificăm 109. Haideți să verificăm 109. Se adoptă. Mulțumesc! Trebuie să-mi iau ochelari noi, probabil. 110. Pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 111 pentru împotriva abțineri respins Verificăm. Se adoptă. 112. Pentru? Împotriva? abținări Verificăm. adoptă. 113 pentru, împotriva, abțineri, respins. 114 pentru, împotriva, abțineri, Cred că a fost respins. Haideți să verificăm totuși. Da? Si. Eh, <laughs> adopted. <laughs> Se adoptă. 115 pentru 115 Împotriva. Abțineri. Respins, da. Vreți să mai verificăm? Bine. And it has been rejected. A fost respins. 116. Pentru împotriva, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, respins. Vrea cineva să verificăm? Nu. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, respins. Nu suntem siguri însă. Sorry. Adopted se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Numărul 7 pentru. Împotriva. Abțineri. Mai bine verificăm. Adopted. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru? Împotriva? Obțineri? Răspins. Amendamentul 10. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 11 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri respins. 13 pentru împotriva obțineri verificăm se adoptă numărul 14 pentru nu, mă iertați, 16 spune președintele 15. Amendamentul 15 e compatibil cu 13 și ar trebui probabil votat. Bine, 15 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. And it was adopted. Și a fost adoptat. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 17 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, respins. 22 pentru, împotriva, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, verificăm, 23 Any other person wishes to vote? Ok, I close the vote. Închidem votul. A fost adoptat. Acum 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Acum votăm uh, proiectul de aviz în întregime, pe cale electronică, desigur. Și a fost adoptat cu Doar 25 de, de deputați au votat. E vreo problemă? Deci, se adoptă. Felicitări. Domnul Voss. Ich würde gern... Also, ist es an? Ja. Aș dori să-mi retrag numele de pe acest raport. registriert oder nicht? Hat sie registriert oder nicht? Uh, the reporter does not want his name. Raportorul nu dorește ca numele său să apară pe raport. Practic nu mai vrea să fie raportor. Doamna Regner sau doamna Căster doriți să semnați raportul? Va fi fără nume? Unser Schattenberichterstatter Domnul Köster, raportorul nostru din umbră, dorește să semneze acest raport. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Uh, please silence in the hall. Uh, I will uh, now ask kindly, uh, Aș dori acum să-l rog pe domnul Jean-Marie Cavada să prezideze comisia noastră pentru că eu am alte îndatoriri de îndeplinit. Mulțumesc!